27 in favor. 27. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 29. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 48. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 4, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Verificăm. Am deschis votul. 54. And the vote is closed. Bun, am închis votul la 54. Se adoptă. 55. Nu. Nu a devenit caduc. 57. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot final. Am deschis votul. PP-ul are un vot în plus. Bun, s-a rezolvat problema. Am închis votul și se adoptă. Trecem acum la votul unui text de compromis, vot unic, vot electronic. E vorba de rezoluția privind uh, conferința din Santiago de Chile pe chestiuni climatice. Vot electronic. Vot închis și se adoptă. Vă mulțumesc și cu asta am terminat votarea. Dacă următorul oaspete a sosit deja, i-aș da cuvântul dar uh, lăsându-vă un mic răgaz să ieșiți să vă luați o cafea. Ideea este să avem suficient de mult timp la dispoziție și să, pentru discuții și să fim, de fapt, și cât mai eficienți. Uh, uh, deci aveți două minute la dispoziție, după care vom începe cu următorul punct de pe ordinea de zi. Ok, thank you very much. Vă mulțumesc. Dragi colegi, vă invit să vă așezați. Vă mulțumesc. Bun, trecem așadar la următorul punct de pe ordinea de zi, prezentarea departamentului tematic privind un studiu purtând titlul cum să abordăm provocările într-o strategie industrială a Uniunii Europene orientată spre viitor? Această prezentare ne va fi făcută de către doamna dr. Julie Pellegrin, coautor al studiului pe care l-a pregătit departamentului tematic la cererea Comisiei ITRE. Dr. Pellegrin este cercetător senior la Centrul pentru Studii Industriale de la Milano. Are un doctorat în politică internațională economică de la Florența, e specializată în analiza politicilor publice și dezvoltare regională și politici inovatoare. A coordonat mai multe studii ale Parlamentului European, atât pentru comisiile ITRE cât și regii, inclusiv un studiu pe marginea politicii industriale a Uniunii Europene. Studiul care ne va fi prezentat astăzi a fost făcut la cererea coordonatorilor ITRE de anul trecut. Anul 2017, comunicarea din 2017, um, investiții în industrie inteligentă, inclusivă, a fost una potrivită. După prezentare vom avea și un schimb de opinii cu doamna Pelegra. Doamna Pelegra, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Da, voi face o scurtă prezentare în ceea ce privește rezultatele principale ale studiului nostru, în ceea ce privește politica industrială a UE orientată spre viitor și provocările acesteia. Ideea este de a defini uh, domeniul de aplicare și, al, și conținutul politicilor europene în domeniul industrial, așa cum se regăsesc acestea în ultima comunicare a Comisiei în domeniu din 2017. Scopul e de a vedea cât de potrivită e această politică pentru provocările viitorului. Vă voi da câteva elemente legate de context um, care vă sunt necesare pentru a înțelege care este situația politicii industriale europene. Voi intra în amănunte în ceea ce privește conținutul politicii industriale europene, voi uh, veni și cu câteva elemente de analiză critică și câteva propuneri pentru viitor. Pe scurt, metodologia noastră ne-am uh, bazat pe interviuri cu oficiali ai Comisiei. Am avut consultări cu părțile implicate la nivel european și național, precum și o serie de studii de caz la nivel regional. Bun, contextul. N-am să intru foarte mult în amănunte oricum, se știe bine că sunt mai multe abordări uh, la nivel uh, național și de-a lungul timpului, dar la ora actuală suntem într-un moment de sinteză al dihotomiei dintre uh, dirijiști și cei care vor să lase piața să uh, facă ce taie capul. Ideea este că un laborator bun pentru a ilustra noua paradigmă a noii politici industriale. Cel de-al doilea element de context, dincolo de aceste chestiuni conceptuale, are de-a face cu evoluția și înmulțirea provocărilor cu care se va confrunta probabil politica industrială. N-am să intru nici aici în amănunte, pe scurt, am identificat mai multe tipuri de provocări de natură tehnologică, tendințe, megatendințe tehnologice, sociale, globalizare, demografie și chestiuni legate de mediu. Și astea merg în mână în mână cu provocările UE, și anume constrângeri la nivel bugetar, Brexit și așa mai departe. Toate acestea la oaltă dau naștere unor riscuri. Polarizare teritorială, spre exemplu, dar creează și posibilități, deschid noi piețe. Avem patru criterii pentru a evalua cât de potrivită e politica industrială pentru provocările viitorului. Le voi parcurge pe scurt. Pe st- în stânga și în dreapta le aveți deci am evaluat strategia în funcție de stra ă, capacitatea de a răspunde obiectivelor pe termen lung, de a pune la punct un cadru coerent, de, de a adapta răspunsuri ă, adaptate la nivel regional și local și ă, în ceea ce privește sistemele de guvernare. Bun. Care e comunicarea din 2017 a, poli- a Comisiei? investirea în, într-o industrie inteligentă, inovatoare și durabilă, o politică industrială reînnoită. Ei bine, din, au fost mai multe inițiative pentru o abordare integrată la nivel european. Și asta încă din 2000. Uh, Apoi, comunicarea din 2015, practic, merge în același sens. Comunicarea identifică toate acele elemente de politică care pot contribui la politica industrială europeană, ideea fiind a le reuni sub o singură umbrelă. În comunicare, sunt, comunicarea se bazează pe șapte piloni care trebuie regrupați, de fapt. Trebuie făcută o distinție între doi piloni tematici uh, care au de-a face cu digitalizarea și economia verde și patru piloni mai uh, tematici, uh, piața internă, internațională, internaționalizare, investiție și mijloace financiare și inovare. O trăsătură specifică a acestei comunicări este faptul că subliniază importanța parteneriatelor cu părțile implicate cu statele membre, regiunile, orașele și, bineînțeles, cu sectorul industrial. Când e să luăm în calcul diferitele politici uh, cuprinse în comunicare, vedem că acestea pot fi clasificate în trei mari categorii care corespund practic cu intervenții, cu logici de, de intervenție distincte, cu obiective și tradiții distincte. Sus puteți vedea că e vorba de măsuri care au de-a face cu abordarea orizontală, în chestiune legate în cadru, condițiile cadru. E vorba de măsuri de reglementare, dar nu doar E vorba și de chestiuni de cadru mai amplu, competențe, capital uman. Cel de-al doilea grup de măsuri se regăsesc sub titlul abordării uh, sectoriale tematice. Avem uh, spe, politicile spațiale, spre exemplu, tradiționale, dar și altele ceva mai orientate – E vorba de marile provocări societ- la nivelul societății, digit- în domeniul digitalizării și economiei verzi. Și apoi abordarea teritorială, care nu e foarte subliniată în uh, comunicare. Vorbește despre punerea în aplicare la nivel regional și local fiind vorba de strategii de specializare inteligentă în cadrul politicilor de coeziune. Practic așa reiese o ambiție foarte clară de a avea o abordare holistică la nivel european și de a acoperi o serie foarte amplă de politici existente. Acum întrebarea e cât de coerent este acest set de măsuri și care pot fi conflictele care pot apărea între diferitele condiții, între competitivitate și coeziune teritorială sau coeziune socială, între ocrotirea mediului și creșterea economică. Iată exemple de oarecum conflicte. Aici puteți vedea o prezentare ușor diferită a celor acelorași politici din comunicare dar așa pot ieși în evidență mai multe trăsături interesante. Și anume, unele dezvoltări, unele progrese în domeniul politic au loc la intersecția dintre aceste abord, diferite abordări. Și asta, practic, rezolvă niște potențiale conflicte la sursă, pe teren, în uh, abordarea lanțului valoric, foarte promovată la nivelul comisiei care se află la intersecția dintre abordarea tematică și sectorială și cea legată de condițiile cadru. Ei bine, sprijinul vizează ecosistemele aici, pe tot parcursul lanțului valoric, pe tot parcursul de producție, de la materia primă până la produsul finit. Sunt foarte multe implicații. Acest lanț valoric se întinde pe mai multe pe teritoriul mai multor țări și regiuni și acoperă mai multe mm, zone de politică, precum și mai mulți uh, actori la nivel european, național, regional și local. Aici puteți vedea cam cum stă situația bugetului disponibil pentru diferitele politici și măsuri vizate de comunicare. Se vede foarte clar cât de importantă este politica de coeziune ca sursă de finanțare. Ca estimare, mă rog, ar, bugetul disponibil se ridică cam la 455 de miliarde pentru 2014-2020 și cam două treimi provin din politica de coeziune. Deci e vorba de un instrument care vizează trei seturi de obiective diferite, care fiecare vin cu o logică de intervenție aparte, deci clar apar probleme. Date fiind, dată fiind toată această gamă amplă de măsuri, politici și chestiuni bugetare, care e guver structura guvernamentală de care dispunem. Aici puteți vedea cam care ar fi propunerea pentru această structură din 2019, propusă de președinție. Puteți vedea că au, apa- că au apărut noi actori, noi instanțe, zilele industriei, spre exemplu, uh, masa rotundă Industrie 2030, cu 20 de reprezentanți din, uh, dintr-o gamă foarte largă, și apoi și noi funcții dialog structurat între părțile implicate sau monitorizare pe baza unei uh, liste de indicatori extrem de ample. Dar e vorba de chestiuni provizorii totuși și trebuie verificat și cum funcționează în practic. Dar în orice caz, uh, perioada de viață acestui aranjament, să spun, se limitează la durata de viață a comisiei care își iese din funcție acum. Deci ori trebuie prelungită, ori trebuie restructurată această abordare. Oricum, există o multitudine de mecanisme descentralizate de guvernanță. Există o serie de platforme care îi aduc la oaltă pe actorii implicați din sectorul public cât și privat și la diverse niveluri uh, interesul comun Uniunea Europeană, spre exemplu. În raport încercăm să avem o listă completă a acestor mecanisme la pagina 64 se regăsește. În general vorbind, e clar că există o serie de priorități orientate în funcție de misiune. E vorba de digitalizare și mediu, dar din păcate concentrarea eforturilor rămâne destul de slabă și concentrarea resurselor. Și nu prea există nicio planificare pe termen lung a țintelor, a jaloanelor și a obiectivelor specifice. În al doilea rând, politica industrială UE rămâne o metapolitică care aduce la oaltă politicile existente. Dar acest uh, peisaj rămâne unul destul de fragmentat. Și chiar dacă există semne destul de încurajatoare de sporirea coerenței um, la nivel local, cum reiese din abordarea privind lanțul valoric, totuși problemele rămână. Aspectele teritoriale ale acestei politici, din păcate, sunt trecute cu vederea. În cele din urmă am identificat numeroase mecanisme descentralizate noi, uh, de guvernanță care permit uh, depășirea anumitor obstacole, lipsește însă o arhitectură orizontală și coordonare interregională. În cele din urmă am să închei cu câteva idei pentru viitor. Credem că este necesar să se ia decizii strategice mai uh, tăioase pentru a putea pune în aplicare schimbările și transformările necesare. E necesară o implicare superioară a regiunilor, pentru că aici vine plus valoarea la nivel european. Bineînțeles, e nevoie și de o structură articulată în consecință. În al doilea rând, după cum spuneam, nivelul regional e important pentru că aici se înregistrează șocurile sistemice. Ele au nevoie de o abordare bazată pe specializarea inteligentă și cooperare interregională. În cele din urmă, e necesar de e necesară o capacitate de formulare de politici la înalt nivel pentru a putea face uh, față schimbărilor accelerate. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Pelegra, pentru acest studiu deosebit de interesant. Cred că colegii vor avea multe întrebări. Dau acum cuvântul înainte de toate doamnei Carvalho. Nu am să iau cuvântul în calitate de coordonator, ci în calitate de deputat. În calitate de membru, nu știu dacă există un alt coleg care ia cuvântul. Da, avem o listă mm, conform celor care s-au înscris la cuvânt, dar poate domnul Eller. Da, eu am o întrebare în ceea ce privește metodologia studiului dumneavoastră. Vorbeați de persoanele pe care le-ați uh, chestionat în ceea ce privește actorii implicați, uh, sunt uh, importanți în ce privește politica industrială sau sunt subiecții ai unei politici industriale specifice, pentru că asta ar schimba perspectiva studiului. Aș vrea să știu dacă elementele chestionate sunt subiecte potențiale ale unei politici industriale sau sunt mai degrabă reprezentanția industriei, actori implicați care participaseră la punerea în aplicare a unei foste politici industriale. Ar fi interesant de văzut dacă la nivel empiric e mai degrabă o ramură înspre subiecti cu caracter potențial sau, din potrivă, e vorba de subiect care făcuseră obiectul unei politici industriale deja existente. O întrebare de natură mai degrabă metodologică. O a doua întrebare. În ceea ce privește efectul de pârghie și guvernanța la ce concluzie ați ajuns în ceea ce privește procesul uh, de guvernanță la comisie? Vă dau un exemplu. Recent uh, s-a formulat o politică de reducere a emisiilor de dioxid de carbon la nivelul industrial. Există mai multe instrumente, mai multe programe pentru industria siderurgică, de a crea o centrală siderurgică fără emisii, Însă, cei patru directori generali nu au reușit să-și pună la oaltă finanțarea pentru a se mobiliza și să concretizeze un proiect precum această centrală fără emisii, care fusese anunțată drept un proiect industrial. Vă întreb, așadar, la nivel structural, la ce concluzie ați ajuns, dacă au existat, dacă s-au înregistrat descoperiri referitor la folosirea cu succes sau nu a instrumentelor deja existente, pentru că în caz contrar e doar o perspectivă vagă de viitor și aș vrea să înțeleg uh, baza studiului dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Toia. Vom lua câteva mai multe întrebări. Mulțumesc pentru această prezentare. Cred și eu, în calitate, în tocmai ca doamna președinte Velan, că e vorba despre un studiu interesat care ne pune un pic pe gânduri și ne face să ne gândim uh, ce am făcut, ce facem ca Europa și ce n-am făcut uh, când vine vorba de strategia industrială, pentru că această um, lipsă de armonie, practic, înspre politicile industriale, instrumentele existente, obiective, pentru că noi nu am definit în acești ani o viziune strategică. Dumneavoastră vorbeați de instrumente integrate, o viziune integrată. Am câteva întrebări referitoare la o parte din elementele amintite de dumneavoastră. În primul rând, spuneați că nu există o integrare între instrumentele folosite pentru politica industrială și coeziunea teritorială. Spuneai că două treimi din acei 430 de milioane sunt instrumente de coeziune de politică regională, de dezvoltare regională. Îmi închipui că celălalt, cealaltă treime care rămâne e uh, pentru dezvoltare pentru integrare, ce putem face? Cum putem îmbina politicile, da, am văzut că între politicile economice și politicile sociale s-a făcut o anumită trimitere, le-am putea îmbina, pentru că noi vom lucra mult pe viitor pe acest subiect. Mă gândesc la coeziunea socială, la capitolul mediu înconjurător, de pildă. Cum putem crea punți de legătură? Cum credeți că putem îmbina mai bine obiectivele de politică industrială și coeziune socială? Și ultima întrebare se referă un pic la datele statistice. Spuneați că Alianța pentru Baterii și alegerile pentru economia circulară au fost două exemple pertinente ale unei viziuni, ale unei viziuni strategice. Am văzut ce se va întâmpla și am încercat să oferim un avantaj și industriei europene, înainte ca întreg sectorul să fie dominat de economia chineză, așa cum s-a întâmplat în, uh, când vine vorba de panourile fotovoltaice. Care sunt altele, alte domenii care merită interesul nostru, după părerea dumneavoastră, care merită să fie promovate la nivel european? Ar fi interesant. În orice caz, felicitări, mi se pare un studiu deosebit de util pentru munca noastră. Mulțumesc, doamnă Toia, doamna Dlabaeva. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru această prezentare. Doamnă Pelegra, am doar câteva întrebări. Probabil uh, vom petrece mult timp dezbătându-le pentru că sunt de natură filozofică. Aș vrea însă să știu, după părerea dumneavoastră, unde nu există sinergie între diferitele programe? Care e principala lacună, principalul vid de sinergie? Pot să-mi închipui aici teritorii, regiuni, uh, programele de cercetare ale Uniunii, coeziunea, unde sunt, uh, așadar, unde se înregistrează aceste lacune în ce privește sinergia. În al doilea rând, cum ne putem asigura că până și IMM-urile sunt incluse în politica industrială și în orientările pe care le furnizăm. Pentru că vorbim de industrie, însă trebuie să includem și IMM-urile aici. Cum putem face acest lucru așadar? Și în continuare, aș vrea să știu dacă ați putut uh, constata o divergență în abordările industriale ale statelor membre. Îmi închipui că răspunsul e da, dar aveți exemple concrete? Unde diferă abordările fiecărui stat membru? Cazul concret al uh, statelor membre vechi și cele nouă pentru că au o bază industrială diferită. Cum putem, uh, de pildă, mm, afla mai multe despre aceste divergențe? Și în ultimul rând, întrebarea mea e întotdeauna cum putem implica mai bine industria și actorii implicați în dezbatere. Deocamdată nu știu dacă facem suficient. Poate pentru că actorii implicați nu mai vor să vorbească cu factorii de decizie, unor factorii de decizie nu mai nu vor să asculte pe actorii industriali. Cum ne putem uh, asigura că discutăm, comunicăm și primim suficiente informații din partea industriei? Foarte bine. Mulțumesc, domnul Ninisto. Doamna Han va pune întrebarea în numele nostru, vă rog. Doamna Han, vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare minunată a acestui studiu interesant. Pentru mine e clar că în Europa avem nevoie de o strategie industrială care, bineînțeles, să fie socială și ecologică. Avem uh, nenumărate studii științifice care ni s-au prezentat, studii interesante care ne arată care sunt uh, posibilitățile noastre, care e potențialul. Pe mine mă interesează dacă ați avea posibilitatea să faceți trei propuneri, cum putem crea sinergii, alianțe, cum putem promova politica industrială astfel încât standardele sociale, protecția mediului să fie uh, în topul priorităților. Care sunt trei exemple concrete pe care le puteți da și să spuneți, da, aici politica poate fi un deschizător de drumuri ce măsuri putem lua pentru a face ca politica industrială să promoveze. Mulțumesc! Domnul Tosanovski, vă rog. Domnul Tobișovski va vorbi numele ECR. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru această prezentare. Cred că este deosebit de important când vine vorba de acest tip de strategii, să identificăm cât se poate de pertinent provocările, mai ales în ce privește politica industrială. Am ascultat cu mare atenție prezentarea și vreau să scot în evidență câteva lucruri. Trebuie să punem accentul mai mult pe politica de sprijin de a aduce în centrul atenției întreprinderile europene. Să ne gândim uh, la strategia pentru 2025, Există tendințe protecționiste în Statele Unite din partea președintelui american. Trebuie să ne gândim la faptul că două din economiile cele mai inovatoare de pe glob, Japonia și Corea de Sud, au semnat acorduri de liber schimb cu Uniunea Europeană. În același timp, însă, sunt uh, găzduiesc conglomerate masive, așa că Uniunea Europeană nu ar trebui neapărat să se orienteze după aceste exemple, ci ar trebui să elaborăm uh, proprii orientări pentru sectorul industrial. De ani bun. nu există întreprinderi noi, noi tehnologii, noi competențe și vedem de ani bun că avem un model conservator când vine vorba de politica de inovare. Ce posibilități credeți dumneavoastră că avem pentru a schimba această situație? De ce competența ar avea nevoie campionii europeni? Ce putem face pentru ca concurența distorsionată și de natură din Uniunea Europeană să fie redusă? Mulțumesc! Încheiem prima rundă de întrebări. Nu văd... Da, dumneavoastră, este în cea de-a doua rundă. Vă rog, doamnă Pelegran, poate puteți răspunde la această primă rundă de întrebări, după care trecem la cea de-a doua. Câteva În primul rând, e un studiu de mici dimensiuni. Nu am avut uh, nici timp, nici resursele pentru a consulta diferiții actori sectoriali. Noi um, am luat nivelul comisiei în ceea ce privește factorii de decizie politică, iar la nivelul uh, național am uh, cerut părerea confederațiilor industriale. și mai important, am finalizat această consultare prin studii de caz regionale, deosebit de utile, pentru a înțelege cât de important este cadrul instituțional. Acesta, practic, dă sens măsurilor uh, adoptate la nivelul uh, Uniunii. cât de integrate sunt măsurile existente de instituții, joacă un rol cheie. Pentru că pot exista măsuri foarte bune de politică, dar trebuie să ne asigurăm că acestea sunt adaptate și sunt digerate la nivel regional, la nivel local. Și că mediul instituțional este pregătit. Puneați întrebări referitor la procesul de guvernanță internă în cadrul Comisiei Europene. În urma unor interviuri, încă o dată nu foarte numeroase, dar pe baza interviurilor pe care le-am purtat cu reprezentanții Comisiei Europene, am constatat că, într-adevăr, există s-a înregistrat un progres în ce privește sporirea colaborării între diferitele directorate generale. În urmă cu câțiva ani am făcut un studiu referitor la politica industrială europeană. La vremea respectivă lucrurile nu stăteau așa, acum însă DG-urile interacționează tot mai mult, se coordonează mai bine. Nu am găsit însă un mecanism formal de coordonare, totul se desfășoară așadar la un nivel informal și se desfășoară în contexte reduse. About uh, um, social, uh, uh the, the need to reconcile. Există de asemenea nevoia de a împăca coeziunea socială și politica industrială. E un punct vulnerabil al strategiei actuale, așa cum este ea formulată în comunicarea din 2017. Dacă căutați pe internet cuvântul coeziune, nu veți găsi foarte multe um, trimiteri. Coeziunea teritorială este ignorată și cea socială de asemenea. Bineînțeles, situația trebuie remediată. Politica de coeziune este foarte importantă ca mecanism de finanțare, nu este uh, însă un lucru evident pentru că politica este teritorială la nivel nominal, însă există multe inițiative sectoriale finanțate. Se finanțează un pic din toate, practic. Singura dimensiune cu adevărat teritorială amintită în comunicarea din 2017, am amintit-o deja, o reprezintă strategiile de specializare inteligentă. Where synergies are missing, where are the main gaps? Um... De unde lipsesc sinergiile? Care sunt principalele lacune? Am lucrat foarte mult uh, la capitolul politică de coeziune și privind ce se întâmplă la nivel regional, este cât se poate de evident că e foarte greu să se combine diferitele instrumente de finanțare disponibile. Politica de coeziune, Orizont 2020, E vorba de mecanisme de diferite de finanțare, cu diferite rezultate, nu sunt uh, integrate, nu sunt coordonate sau aproape deloc la nivelul Uniunii. Prin urmare, mai e încă mult de făcut la acest capitol. Iată de ce punem accentul pe cât de necesar pe cât de necesară este o structură adecvată de guvernanță pentru a coordona diferitele instrumente de finanțare. În ceea ce privește IMM-urile, e adevărat, nu se pune accentul în mod deosebit pe IMM-uri, acestea intră în teorie la capitolul politica de coeziune, Există un instrument uh, deosebit de eficient pentru IMM-uri în, caz, în cadrul uh, pro, programului Orizont 2020 și tot ce este finanțat de agenția EASME. Din nou, aceste instrumente nu sunt foarte bine coordonate. Approaches characterizing different member states. Sunt mai multe abordări care caracterizează diversele state membre în mod concret. Am să mă bazez pe întrebarea unuia dintre membrii care viza nevoia de a încuraja campioni europeni. Acesta este un exemplu de abordare specifică Cel puțin așa se spune în franceză ideea de a stimula mari campioni. Știți că a existat această încercare de a fuziona Alstom și Siemens, iar Franța și Germania s-au opus decizii de a preveni această fuziune. Pe de altă parte, există posibilitatea de a acorda mai multe atenție IMM-urilor sau aspectelor teritoriale. Cum pot fi mai bine implicați, implicate părțile interesate? Cred că un mecanism descentralizat este cel mai util. Și, încă o dată, se pune problema unei bune guvernanțe. Lucruri de schimbat. Trei lucruri de schimbat. Nu știu dacă uh, chiar trei ar fi, dar din câte reiese din discursul meu este că primul lucru pe care trebuie să-l schimbăm, primul lucru pe care trebuie să-l facem ca lumea, este să avem o arhitectură funcțională pentru guvernanța din acest domeniu iar acest lucru trebuie să fie hotărât uh, de curând la nivel european. Deci este loc de mai bine aici și este, aveți marge de manevră dumneavoastră în acest uh, context. Mulțumesc foarte mult! Acum putem trece la următoarea rundă de întrebări. Să începem cu doamna Carvalho. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea acestui studiu, care are câteva elemente foarte interesante. Totuși, există un element care lipsește din punctul meu de vedere, și anume leadershipul tehnologic de care e nevoie pentru a avea o politică industrială. Trebuie să continuăm să fim lideri în sectoarele unde suntem lideri și în alte sectoare să devenim lideri. Asta se face prin cercetare și tehnologie. Există sectoare unde suntem lideri, aeronautica, industria automotivă. Am exemple, exemple foarte clare de leadership aici, cum am lucrat alături de investitori și de, de toate părțile interesate pentru a ne menține poziția de vârf. Cred că lipsește această perspectivă tehnologia, ultimul răcnet, tehnologia uh, rentabilă și curată pe care am dezvoltat alături de cura de suce și mai departe. În al doilea rând, ați vorbit despre modelul de guvernanță. Și dacă ne referim la guvernanța fondurilor, sunt complet de acord. Dacă vorbiți despre guvernanța modelului de in- politică industrială, nu sunt chiar atât de acord. Eu cred că industria are nevoie de spațiu să respire și să atragă investiții, nu să îi punem și mai multe bețe în roate. Bineînțeles, în ceea ce privește mediul și aspectele sociale, aceste chestiuni nu trebuie să fie pierdute din vedere, dar haideți să nu creăm noi bariere administrative care să ne aducă aminte de planificarea centralizată. În opinia mea, mai trebuie să fie rev- revizuite două aspecte care nu au fost menționate în studiul dumneavoastră, și anume să vedem cum stau lucrurile cu concurența și ajutorul de stat. Mai ales să facem legătura aici cu cercetarea și inovarea. De asemenea, trebuie să vedem cum stau lucrurile cu comerțul în ceea ce privește reciprocitatea în domeniul comerțului. Cam atât am avut de spus. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Urmează doamna Kutahar. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, uh, doamnă Pelegran, pentru studiul dumneavoastră și pentru prezentarea dumneavoastră. Sunt niște teme foarte uh, curente, la fel și suveranitatea tehnologică și campioni industriali menționați de ceilalți colegi. După cum știm cu toții, Comisia Europeană va lucra probabil și la suveranitatea tehnologică și se va concentra probabil pe câteva elemente esențiale. Mi-au plăcut recomandările din studiul dumneavoastră și aici mă refer mai ales la ideea de a avea decizii strategice mai precise, de a păstra legătura cu regiunile și de a continua să experimentăm. Cred că doar astfel va putea Europa să facă față provocărilor tehnologice din viitor. Aș dori să vă întreb. Ce instrumente ar trebui să utilizeze Uniunea Europeană în așa fel încât să atingă acest deziderat de suveranitate tehnologică? Cum pot contribui cum putem noi contribui și ceilalți arhitecți de politici în atingerea acestui obiectiv? ce pot face regiunile periferice, de exemplu insulele, pentru aceste lucruri. Vă mulțumesc. Doamna Ceh. Mulțumesc pentru prezentare, a fost foarte interesantă și am fost încântată să văd că ați subliniat importanța regiunilor și importanța fondurilor structurale. Ca parte, ca membru și al Comisiei de Dezvoltare Regională, aș fi foarte interesată să-mi spuneți ce probleme specifice puteți uh, să ne, da, să ne dați drept exemplu din mandatul anterior al Parlamentului. Ce fel de probleme au apărut care au uh, făcut imposibilă coordonarea? Și apoi, dacă ne-ați mai putea spune în mod specific ce am putea face noi în mod specific în acest uh, mandat, ce putem face ca să reparăm aceste uh, um, sinergii? E nevoie de comunicare mai bună, e nevoie de KPI-uri mai bune sau mm, cum putem face în așa fel încât să ajutăm țările mai puțin dezvoltate să um, atingă um, standardele și să se descurce mai bine în acest um, peisaj industrial în care ne aflăm. Mulțumesc, urmează doamna Del Castillo Vera. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Este foarte pertinentă aici, acum pentru începutul de mandat și săptămâna viitoare vor începe și audierile cu comisarii desemnați. În opinia mea, în acest ocean imens care este politica industrială, din acest ocean imens lipsește ceva. Fiecare dintre noi are o perspectivă. Și într-un studiu ca al dumneavoastră, nu puteți să vă întindeți pe toate detaliile, dar nu puteți explica în detaliu. Trebuie să vă concentrați mai degrabă pe trăsăturile principale ale unei politici europene industriale, pentru că acesta este termenul cheie, o politică europeană industrială. Eu cred că avem nevoie de o agendă pentru politica europeană industrială, la fel cum am avut în 2009 cu agenda digitală, sau cum avem cu toate aceste propuneri specifice care vizează schimbările climatice, acțiunile în acest domeniu sau sectorul energetic. Avem nevoie de ceva care este suficient de cuprinzător, dar suficient de definit în așa fel încât să avem o perspectivă atât pe termen scurt, cât și termen mediu, cât și termen lung. Și doar atunci cu toții vom putea avea o idee suficient de clară cu privire la ce e nevoie din partea instituțiilor europene, ca acestea să poată ajuta firmele europene să fie competitive la nivel global. Dacă nu avem așa ceva, atunci mereu ne vom regăsi în aceeași situație. La urma urmei, nu vom realiza nimic, vom avea, vom avea doar o mantra, dar nu rezultate. Aceasta este propunerea mea, să avem o agenda. Și aș vrea să știu care este opinia noastră vis-a-vis de acest lucru. Mulțumesc foarte mult. Cine urmează? Domnul Blos. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă Pelegra. Dumneavoastră spuneți că trebuie să luăm decizii strategice mai precise. Și v-ați referit la o structură de guvernanță, la o arhitectură de guvernanță mai bună, Puteți să ne spuneți mai în detaliu la ce vă referiți, cum ar arăta această arhitectură? Puteți să dați mai multe detalii cu privire la această posibilă structură de guvernanță? Și o a doua întrebare. La început v-ați referit la aceste teme noi, de exemplu, no Green New Deal. Cred că cea mai mare oportunitate pentru noi la ora actuală este decarbonizarea industriei. Dacă analizăm situația actuală a structurii de guvernanță și de politici, considerați că această structură este suficient de flexibilă și suficient de, de capabilă de adaptare ca să facă față tuturor acestor noi provocări despre care vorbeam? Credeți că este suficient de adaptabilă ca să facă față și provocărilor venite din exterior, de exemplu, politica Chinei și așa mai departe? Mulțumesc, urmează domnul Piper. Vă mulțumesc pentru standardele pentru că, pe care le folosim pentru a evalua politica industrială, dar aș vrea să vă încurajez să ne gândim un pic mai mult la întreprinderile de aici, pentru că e vorba de uh, Europa ca loc de, produc- de producție, de întreprinderile din Europa care vor să exporte, care vor să creeze locuri de muncă, care vor să respecte condițiile impuse, vor să respecte economia circulară, politica comercială, digitalizarea, avem însă nevoie de o strategie pentru îmbunătățirea competitivității întreprinderilor, ținând cont de toate aceste aspecte menționate anterior. Și aici trebuie să fim mai preciși, mai concreți, pentru a putea veni cu recomandări. A doua observație. IMM-uri. M-a indignat faptul că IMM-urile sunt limitate la întreprinderi de tip startup, coeziu, programul uh, Orizont, fondul de coeziune, bani. Nu. O politică pentru întreprinderile mici și mijlocii uh, e mult mai mult de atât. Trebuie să se ocupe de politica comercială, de capitolul reglementare, de-a lungul tuturor domeniilor. Dacă vorbim de reglementare, reglementarea datelor, de pildă, nu am o abordare transversală pentru o politică rezonabilă pentru IMM-uri acestea nu au capacitatea de a face față normelor și reglementărilor în tocmai ca marile întrebări, că adică marile întreprinderi, îmi cer scuze, și nu putem să ne limităm de fiecare dată când vorbim de IMM-uri doar la bani. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc, domnule Piper. Doamna Solis Perez. Mulțumesc pentru acest studiu foarte cuprinzător. Întrebarea mea se referă la coeziunea teritorială este o întrebare care a fost abordată deja de colegii mei. Ca membru în Comisia Regie aș dori să știu care sunt aceste mega tendințe care ar, despre care vorbeați, care ar putea să reprezinte o provocare foarte mare pentru politica industrială. Puteți menționa niște măsuri concrete care, în opinia noastră, ar putea să fie întreprinse de către statele membre la nivel local și regional, în așa fel încât să crească competitivitatea, dar nu cu, în detrimentul coeziunii teritoriale. Doamna mea întrebare se referea la sinergii. Ce se poate face pentru a promova și felicita sinergiile între politica regională, industrială și cea de cercetare și inovare? To increase the absorption capacity of youth. Ce măsuri concrete se pot lua pentru a crește rata de absorpție a fondurilor europene? Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Urmează domnul Cubilius. Mulțumesc pentru acest studiu și, în general, pentru discuția despre strategia industrială a Europei. Din punctul meu de vedere, strategia trebuie să se bazeze pe o bună înțelegere a provocărilor și a obiectivelor și sunt un pic, de, un pic derutat când citesc toate aceste proiecte de documente de strategie realizate în 2017, se vorbește foarte mult despre guvernanță, se vorbește foarte mult despre diverse lucruri, dar foarte puțin despre principalele provocări și motivele acestor provocări. Deci, ca nou venit, când am început să analizez situația, acest uh, subiect foarte interesant și foarte important, ei bine, eu am citit o uh, strategie industrială germană, care este mult mai clară. Linia directoare strategice făcute de germani în acest domeniu sunt ar trebui să fie modelul nostru. Întrebarea mea este următoarea. Care este relația pe care o vedeți dumneavoastră între strategia industrială europeană și strategiile, uh, strategiile industriale naționale și cum evităm uh, contradicțiile. Germanii vorbesc foarte mult despre provocările pe care le reprezintă campionii globali. După cum știm, din experiența noastră europeană, până în prezent, Europa, în Europa, politica de concurență s-a opus foarte mult creierii de campioni. Deci aici cred că sunt niște întrebări mult mai uh, profunde, mult mai filozofice decât guvernanța politicii industriale europene. Pentru mine încă nu este clar despre ce e vorba în această politică de guvernanță. Pentru mine este mult mai clară politica germană în acest domeniu. Și aș dori să văd cum ar putea fi extinsă această politică germană pentru industrie la nivel european. Mulțumesc, domnule Cubilius. Ultimul de pe lista mea este domnul Gârlăr. Mulțumesc Domnule, doamnă președinte, voi vorbi în limba franceză. Industria europeană se confruntă cu o concurență mondială feroce. PIB-ul este de... Diferențele între PIB, PIB sunt foarte mari la nivel global, între diversele țări. Trebuie să înțelegem că ne aflăm pe o piață globală și la acest nivel trebuie să găsim răspunsuri, mai ales în domeniul industriei. E nevoie de mai multă coerență între politica comercială și politica industrială, în așa fel încât să evităm și mai mult uh, mutarea firmelor și dezindustrializarea. Așadar, întrebarea mea este următoarea. În opinia dumneavoastră, strategia industrială europeană ambițioasă nu are oare nevoie de o reformă a Organizației Mondiale a Comerțului în așa fel încât să asigurăm condiții echitabile de comerț, mai ales în ceea ce privește deschiderea piețelor publice și controlul subvențiilor de stat. Mă gândesc mai ales la China în acest context, care este destul de surprinzătoare în acest domeniu. În China, firmele feroviare, de exemplu, vin și ne vând trenuri în piața noastră estică. Iar noi nu putem să vindem trenuri pe piața publică din China. Deci trebuie să analizăm mai îndeaproape toate aceste aspecte. Și de asemenea, trebuie să analizăm uh, cum stau lucrurile cu transferul uh, transferurile forțate de tehnologie. Mulțumesc foarte mult tuturor! Îi dăm cuvântul din nou doamnei Pelegrin, care va încerca să răspundă la toate aceste întrebări foarte interesante. Da, cred că domeniul în sine este foarte vast și merită toate aceste întrebări. În ceea ce privește leadershipul tehnologic și în ceea ce privește sectoarele, nu cred că ar trebui să rămânem fixați pe noțiunea de sectoare sau dacă ar trebui să menținem anumite politici sectoriale absolut justificate. Toate aceste lucruri însă ar trebui să fie completate de o nouă paradigmă, de o nouă unitate de analiză, de acțiune, prin care ieșim din limitele bine definite ale sectoarelor. Să vă dau un exemplu. Apar noi tendințe la limitele sectoarelor se creează noi sectoare emergente prin combinarea de divere, diverse alte sectoare, specialități și așa mai departe. Politica industrială europeană nu ar trebui să spună cu subiect și predicat exact care sunt sectoarele în care dorește să devină lider. Acest lucru se va desfășura într-un mod natural, într-un mod descentralizat, deci nu de sus în jos. E nevoie de o viziune globală, de o agenda, cred că termenul este foarte bun, o agenda prin care se furnizează un cadru general și câteva linii directoare, care sunt prioritățile. Deci nu e vorba de a selecta uh, anumite sectoare specifice. Um, in this agenda there is... Ori, în această agenda există o marjă de manevră, precum bine spuneați. Nu e vorba de să se planifice de la centru, nu asta am cerut eu. Nu, e vorba de a coordona însă programele existente și inițiativele existente. Ideea nu e nici de cum de a crea de la zero o nouă politică industrială. Repet, e vorba de o metapolitică care se bazează pe diferite inițiative deja existente. Ideea însă este de a asigura o mai bună coordonare a acestor politici deja existente. Bun, în ceea ce privește ajutoarele de stat și competiția, acestea sunt importante în contextul dat că pot fi conciliate aceste obiective diferite? Cred că da. Am ales un exemplu pentru a sublinia abordarea legată de lanțul valoric. Ei bine, tocmai asta mi se pare că e o cale de a rezolva problema ajutoarelor de stat. Atunci când se hotărăște când se hotărăsc noi aranjamente pentru a promova diferite aspecte. În privința regiunilor, reiese foarte clar din studiul nostru și mă bucur foarte mult că am reușit să lucrez, că am avut posibilitatea de a lucra pe acest subiect, tocmai pentru că am experiență în dezvoltare regională. Mm, finanțată prin politica de coeziune. Ei bine, când uh, te uiți la ce s-a făcut la nivel regional, din păcate pierd din vedere ce se întâmplă la nivel uh, macro-regional și interregional. Lipsește o guvernanță a chestiunilor interregionale. Da, sunt platforme precum cea de specializare inteligentă, în cadrul cărora regiunile se pun de acord, dar, din păcate, e vorba de inițiative unice, să zic așa, și de cele mai multe ori regiunile lucrează de unele singure. De deci ce nevoie de o coordonare mai amplă a inițiativelor interregionale. Nu știu, cred că am terminat. Mm, da, sunt de acord. Trebuie să ne concentrăm pe societățile comerciale și cu precădere pe IMM-uri. Sunt foarte multe măsuri care uh, tocmai vizează acțiunea europeană în acest domeniu, dar, iarăși, din păcate, se risipesc așa între diferite programe. cum s-ar putea îmbunătăți absorpția la nivel regional da, e un subiect foarte important. Am încercat să dezvolt de altfel tema. Trebuie să ne asigurăm că există capacități din punct de vedere al politicilor și asta la toate nivelurile, nu doar la cel regional, chiar și la nivelul Uniunii Europene. Pentru că ideea nu este doar de a avea niște aranjamente bune de guvernanță pentru niște politici, măsuri de politică drăgălașe, nu, ideea este că uh, decidenții politici sunt uh, gata, sunt deschiși uh, pentru a aplica aceste măsuri și că recunosc meritul acestora. Mă rog, cam asta face politica de coeziune, practic asistență tehnică, care vine în ajutorul regiunilor pentru a le ajuta să-și îmbunătățească capacitățile administrative, dar, repet, nu e vorba doar de nivelul regional. Ce sens are să avem o strategie la nivel european în, în domeniul industrial mai degrabă decât una națională, care ar fi mai simplu? E vorba de plus valoarea europeană. Această strategie ar trebui să se bazeze tocmai pe plusvaloare și plusvaloarea reiese tocmai din punerea la oaltă a punctelor forte ale țărilor și regiunilor europene. Lanțuri de valoare, spre exemplu, care se întind pe teritoriul mai multor țări. Asta mi se pare un exemplu foarte potrivit al plusvalorii. Și asta cred că ar putea să fie o soluție și pentru regiunile mai puțin dezvoltate care să o apuce pe calea acestor schimbări structurale în bine. Și în fine, avem nevoie de o privire de ansamblu. Nu trebuie să ne mărginim la a vedea doar cazul Europei, pentru că vorbim despre piețe globale la urma urmei. Și sincer, strategia include chestiuni legate de comerț. Există o serie de inițiative care tocmai vizează crearea unor condiții echitabile. E vorba de măsuri inter interesante. cum ar fi monitorizarea investițiilor străine directe și cred că pot avea succes. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare și mulțumesc uh, colegilor pentru întrebări, care au fost uh, foarte interesante. Oricum, vom mai avea ocazia să discutăm. Încă o dată, doamnă Pelegrin, mulțumesc pentru prezentare. Well, the next uh, item on our... Următorul punct de pe ordinea de zi, o prezentare a programului Galileo, ce ne va fi de, de către STOA. Ulf Bezman este unul dintre autorii acestui studiu. Îi mulțumesc pentru prezență. A lucrat la Universitatea Tehnică din Braunschweig, la Institutul de coordonarea zborurilor din 2003 și este director adjunct al institutului care se ocupă de aceste elemente. și domnia sa este specializat în domeniul aviației. Studiul acesta a fost pregătit pe STOA în anul trecut. E vorba de principiile de navigare ale GNSS, sistemul de navigație prin satelit Galileo. Și ideea este de a compara Galileo cu alte sisteme de navigație prin satel satelit. Ne pregătim audierea comisarului pentru piață internă, în care va avea un uh, rol important, în, în al cărui portofoliu spațiul are un rol important. Domnule Besman, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Stimați uh, europarlamentari, îmi face o mare, am o mare, mare onoare de a vă pute, putea vorbi astăzi în ceea ce privește uh, sistemul de navigație prin satelit uh, Galileo și aplicațiile sale și importanța pentru cetățenii europeni. Întâi de toate aș vrea să vă fac o introducere în privința GNSS și celorlaltor sisteme de navigație prin satelit existente, apoi a vedea care sunt aplicațiile în diferite domenii ale Galileo și care sunt cerințele specifice pentru aceste domenii. Apoi aș vrea să vă arăt care sunt avantajele Galileo, dar și provocările cu care se confruntă. Și apoi avem șapte uh, opțiuni în materie politică în ceea ce privește Galileo. GNSS, sistemele de navigație prin satelit globale, sunt extrem de importante pentru a asigura o creștere durabilă. Permit poziționarea independentă instantanee la nivel planetar, Uh, Galileo are sateliți pe orbită care trimit o serie amplă de semnale mm, La ora actuală există patru sisteme de navigație prin satelite global existente, deci Galileo pentru Europa, GPS din Statele Unite, GLONASS din Rusia și Baidu din China. Chiar dacă aceste patru sisteme au, sunt foarte consecvente și interoperabile, totuși mm, există diferențe mari între ele. Galileo este GNSS-ul european și are niște trăsături specifice. Galileo a fost pus la punct și funcționează sub control civil, toate celelalte GNSS-uri au fost puse la punct și funcționează sub supraveghere militară. Galileo pune accentul în mod principal pe utilizatorii civili și constelația um, de servicii tocmai că vizează foarte mult utilizatorii civili pentru a avea un receptor, operatorii de GPS și Galileo au căzut de acord în privința unui semnal, unei frecvențe de semnal comune pe viitor. GPS-ul în următoarea o va folosi în următoarea generație de sateliți, iar Galileo folosește încă de acum această frecvență. E vorba de... și Uh, Galileo vine cu mai multe detalii despre uh, arhitectură și uh, nave decât celelalte. Uh, apoi e vorba despre sistemul Search and Rescue de căutare și salvare, care asigură că semnalele uh, de că balizele de localizare pot fi uh, identificate mult mai repede și mai precis decât înainte. Infrastructura Galileo include și un uh, um, uh, sistem de răspuns la um, alerta de localizare. Avem de gând să introducem un, o trăsătură de localizare pentru a putea localiza și semnale de spoofing. Acest studiu se concentrează pe nouă aplicație ale Galileo. Am avut interviuri cu experți din toate domeniile vizate. Pentru a strânge la oaltă cerințele pentru fiecare domeniu, avem un, o serie de indicatori de performanță, indicatori cheie, Uh, și care uh, sunt introduse într-un fel de ierarhie, de la neimportant până la foarte important. Puteți vedea în partea dreaptă sus graficul, însă reiese clar că cerințele diferă foarte mult de la un domeniu la altul și de la o aplicație la alta. Care sunt avantajele lui Galileo pentru cetățenii europeni? fiind singurul uh, sistem global sub uh, de navigație prin satelit uh, civilă, oferă o serie de aplicații ce nu pot fi oferite de celelalte. Spre exemplu, informații care nu sunt disponibile pentru celelalte sisteme GNSS. Alte sisteme se pot degrada în parțial în cazul în care apar probleme um, între țări. Galileo poate asigura autonomia, minimizând uh, dependența de alte sisteme GNSS. Față de alte sisteme de navigație prin satelit, Galileo are potențialul de a pune la dispoziție o acuratețe mai mare și în continuă îmbunătățire. Galileo chiar vine o contribuție uriașă la sistemul internațional de uh, localizare, și, uh, căutare și salvare. Și mai mult de atât, utilizatorii sistemului de localizare, deci cei care se află în situație de urgență, vor putea fi informați că apelul lor a fost primit și că um, căutările au început. În ciuda tuturor avantajelor clare ale Galileo, există și o serie de provocări. Din punct de vedere tehnic, Galileo, ca toate celelalte GNSS-uri, depinde foarte mult de frecvențele radio și de interferențele dintre acestea. Ori asta înseamnă că un dispozitiv simplu, de fapt, poate perturba foarte mult uh, activitatea GNSS pe o zonă destul de amplă. Și asta poate, avea poate reprezenta mari probleme în aplicațiile aeriene, spre exemplu. Trasabilitatea tuturor componentelor și cerințelor este extrem de importantă, dar din păcate nu într totul pusă în aplicare deocamdată. Din ceea ce privește comunicarea, Documentele Galileo vizează o, o serie de chestiuni legate de control, salutate de toți experții, însă e nevoie încă de detalii pentru că anumite aplicații încă nu sunt incluse în documente, în documentele de referință. Armonizarea internațională este, mă rog, pusă în uh, dificultate de drepturile de proprietate intelectuală. În plus, Galileo oferă instrumente importante care permite utilizatorilor să fie informați referitor la schimbările actuale. Cu toate acestea, nu toate incidentele produse în trecut au fost uh, culese în acest raport. Există anumite îndoieli referitor la infrastructură lucru care generează o serie de provocări la nivelul organizațional. Anumiți experți afirmă că Galileo ar trebui să fie mai transparent în ce privește comunicarea legată de anumite deficiențe ale sistemului ale sistemului, mai ales în ceea ce privește pentru acele aplicații cu performanțe deficitare în ce privește siguranța, ar fi important să se știe nu doar performanța sistemului de navigație, ci și comportamentul acesteia în cazul unor pane. Galileo s-a bazat pe un scenariu mult prea optimist în trecut, lucru care a generat frustrare în ultima etapă, acum a Galileo, care nu mai poate fi schimbată. Iată de ce este absolut necesar uh, un program viitor fiabil referitor la viitor, pentru, a, pentru deciziile privind uh, Galileo pe viitor. Trec acum la politicile, la obiectivele de politică. Primul vizează cât de atrăgător este Galileo. După cum vă spuneam, Galileo suferă în continuare de pe urma întârzierilor care se registrează față de programul inițial și trebuie să uh, compenseze creând un interes considerabil pentru utilizatorii potențiali. Iată de ce este foarte important ca utilizatorii potențiali să fie informați referitor la avantajele pe care le prezintă Galileo presupune un efort suplimentar pentru a promova avantajele pe care le oferă Galileo pentru utilizatori în diferitele domenii. Este de asemenea foarte important să ne asigurăm că Galileo poate fi folosit de tot tipul de utilizatori pe viitor, spre deosebire de astăzi, mai ales când vine vorba de concurența cu alte aplicații GNS um, deja disponibile. Galileo ar trebui să continue, de asemenea, să furnizeze informații cât se poate de deschisă și accesibilă utilizatorilor. În plus, un calendar fiabil și amănunțit este cât se poate de important pentru utilizatorii noștri pentru a putea integra Galileo în produsele lor și pentru a crește încrederea în Galileo. Mediul uh, de politică ar trebui să asigure un cadru fiabil pentru Galileo, chiar și după ce acesta a devenit pe deplin operațional. Obiectivul de politică cu numărul 2. Autentificarea semnalului este o trăsătură importantă a Galileo, a menit să preîntâmpine atacul um, ce privește posibila contrafacerea semnalelor de navigație prin satelit. Se dorește punerea în aplicare pe viitor a unui sistem de securitate pentru a ajunge la potențialii utilizatori ai acestui uh, mecanism de autentificare ar trebui să se facă eforturi de promovare. În plus, există diferite modalități uh, de autentificare. Galileo este la ora actuală singura constelație din uh, sistemul global de navigație prin satelit menit uh, să, care poate să ofere acest serviciu de autentificare, element care ar trebui să fie păstrat și simplificat. Serviciul uh, public uh, reglementat al Galileo oferă numeroase avantaje, spre deosebire de altele asemănătoare. Factorii de decizie ar trebui să încerce să um, valorifice la maxim aceste trăsături ale sistemului, de pildă permiterea unui acces uh, facil la infrastructura critică sau alte utilizări autorizate, ar permite în acest fel IMM-urilor să um, dobândească autorizații PRS și să poată accesa în acest fel informațiile dorite. Obiectivul cu numărul 4. Noi trăsături ale Galileo presupun un efort suplimentar pentru a crea noi receptoare pentru sistemul global de navigație prin satelit. Iată de ce Galileo ar trebui să introducă noi trăsături semnalelor Galileo. De pildă, s-ar putea introduce servicii de înaltă performanță Galileo pe benzi multifrecvență, nu doar pe benzi E6. În acest fel, producătorul de receptoare nu ar fi nevoit să introducă un nivel superior de complexitate în aparatele pe care le produc. În acest fel, s-ar îmbunătăți competitivitatea Galileo, oferind servicii de înaltă precizie pentru un număr cât mai mare de utilizatori. Obiectivul cu numărul 5, un sistem global de navigație prin satelit care să opereze într-un mod asemănător pentru că există un, uh, o gamă redusă de uh, semnal. Pierderea semnalului se poate înregistra pentru mulți utilizatori și nu există la ora actuală o soluție alternativă de rezervă. Iată de ce propunem să se compenseze acest deficit uh, al GNS prin introducerea unei strategii durabile de rezervă prin acest mecanism de rezervă, efectele negative ar putea fi uh, atenuate. Obiectivul 6. Dispozitive personale pentru confidențialitate pot afecta geolocalizarea. Deși aceste dispozitive sunt ilegale, sunt uh, folosite tot mai frecvent în practică pentru că uh, sunt uh, disponibile pe scară largă și diferite grupuri private de utilizatori uh, uh, manifestă un interes considerabil pentru ele. În primul rând, pentru a combate acest fenomen, ar fi necesară o strategie europeană pentru a detecta și localiza dispozitivele personale uh, pentru uh, crearea de confidențialitate s-ar putea, de pildă, dota forțele de poliție cu detectoare care să le permită uh, să combată în mod eficace aceste dispozitive. De multe ori, dispozitivele respective sunt folosite de um, șoferii anumitor companii de transporturi pentru a împiedica angajatorul să poată urmări, să-i poată localiza. Prin aceste inițiative, folosirea dispozitivelor uh, de care vorbeam poate fi limitată. Trec la ultimul obiectiv, cel cu numărul 7. Pentru aplicații critice necesare securității se, nece- se necesită um, proceduri de certificare. E vorba de orientări pentru certificare și anumite procese amănunțite. Fără acestea nu se poate folosi Galileo. Pentru a depăși acest obstacol, Galileo trebuie să ofere informații mai amănunțite privind performanța nu doar în uh, cazuri uh, de funcționare normală, ci și pentru cazurile în care se înregistrează perturbări. E foarte important, ținând cont mai ales de ciclurile de inovare pe termen lung în uh, sectoare critice, precum aviația, aici se prea poate să treacă 20 de ani până când această tehnologie să fie pe deplin integrată. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Okay, thank you very much for presentation. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. O rundă de întrebări și răspunsuri, după care o primă rundă. Domnule Carvalho, Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte interesantă. Vreau să întreb, uh, am o întrebare de natură generală. Două elemente ale proiectului Galileo se regăsesc și în alte proiecte de mare amploare ale Uniunii Europene, unde sunt implicați uh, mai mulți actori, mai multe țări, așa nume, calendarul deficitar, întârzierile care se produc și, în al doilea rând, Bugetul uh, prevăzut inițial nu este suficient. A doua observație, lipsa vizibilității. Marea majoritate a acestor proiecte de mare folos pentru Uniunea Europeană nu beneficiază de suficientă vizibilitate în statele membre, în regiuni spre deosebire de ce se întâmplă în Statele Unite. Calendar, buget și vizibilitate, ați putea să ne spuneți care e părerea dumneavoastră și ce îmbunătățiri putem face pe viitor. Mulțumesc! Doamna Kelly. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru această prezentare. Vreau să vă întreb pentru că am uh, văzut foarte multe informații utile pentru noi, pentru a vedea unde putem face îmbunătățiri și am înțeles că există anumite capitole unde prin inițiative legislative am putea fi de ajutor, Galileo. Nu știu dacă sunteți la curent cu incidentul produs în luna iulie 2019, când Galileo nu a funcționat câteva zile, dacă acest gen de incident ar putea fi prevenit pe viitor, dacă am fi putut proceda altfel. În al doilea rând, există un anumit risc uh, la care sunt expuse datele colectate acolo, multe date privind geolocalizarea, Putem avea o strategie pe termen lung, bineînțeles. Care ar fi propunerile dumneavoastră la acest capitol? Pentru ca cetățenii să înțeleagă că ce se întâmplă prin sistemul uh, de alertă, l-am introdus recent și în Grecia, dacă se produce un eveniment uh, care presupune un risc, uh, cum putem spori vizibilitatea acestuia față de cetățeni? Mulțumesc, doamna de la Baiova. Nu? Domnul Grudler, vă mulțumesc pentru această prezentare. Concluzia studiului dumneavoastră e foarte îngrijorătoare, după părerea mea, în ceea ce privește comunicarea dintre diferitele autorități. Deja, cum se spusese mai devreme, în ce privește lipsa de încredere din uh, partea utilizatorilor, e adevărat, întotdeauna noul uh, e perceput cu reticență. Galileo trebuie să fie o alternativă reală la GPS și nu uh, um, un element în plus, după cum arată studiul dumneavoastră. Din păcate, dacă Uniunea Europeană investește 60 de milioane în acest proiect, e nu pentru a fi o trăsătură suplimentară, ci o alternativă la GPS. Din fericire, ați venit și cu sugestii interesante, de pildă, îmbunătățirea guvernanței. Și aici, cu siguranță, vom avea ocazia să mai discutăm în această după amiază cu alte audieri. Cred că nu doar uh, pana din iulie, e, pana din iulie nu e singura care s-a produs, cred că și în septembrie s-a uh, mai înregistrat uh, o problemă, care sunt așadar recomandările aici. În ce privește recomandările pentru infrastructură, mi s-au părut foarte interesante. În concluzie, mai încă mult de făcut pentru ca toți cetățenii europeni să folosească Galileo, care trebuie să fie cu adevărat um, un proiect european. Mulțumesc, domnul Toșaiovski. Mulțumesc, am să vorbesc în limba maternă. Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc invitatului pentru prezentare. Mă bucur că acest studiu a fost prezentat tocmai la Comisia ITRE. Am inițiat acest studiu la STOA și datorită colegilor a fost acceptat este important, cred eu, să avem acest uh, studiu, chiar dacă a inclus păreri critice. Pentru că Galileo este un sistem complex și nu putem să ne închipuim că va fi simplu ca acesta să fie folosit în viața de zi cu zi. Ne-am lovit de multe complicații, însă, între timp, Galileo a devenit un element al infrastructurii publice lucrurile nu stăteau așa în trecut. Ani buni am fost raportor pe acest subiect punctual și atunci uh, Galileo era menit să fie un proiect comercial, lucru care însă a generat numeroase probleme și mă bucur că acum Galileo s-a transformat într-o infrastructură publică. Lucru care poate a genera problemele cu care ne confruntăm acum. Cred că întreg sistemul GNSS reprezintă un potențial considerabil pentru viitor, poate că nici măcar nu putem aprecia cât de multe vor fi proiectele generate de acesta. Aș vrea să știu următorul lucru. Dumneavoastră vorbeați în studiu de reușite și probleme privind Galileo. Care credeți că sunt posibilitățile de cooperare cu alte sisteme, precum Copernicus și alte sisteme europene? Dacă vrem să aprofundăm nivelul de cooperare pentru a putea introduce mai multe, aplica- mai multe aplicații, pentru a folosi noile sisteme mai bine, Ce părere aveți așadar acum că ați realizat acest studiu? Care credeți că sunt uh, posibilitățile unei viitoare dezvoltări a Galileo și a folosirii unui sistem european? Mulțumesc, domnul González Casares. Bună ziua! Vreau să vă mulțumesc pentru acest raport amănunțit și pentru că s-a pus accentul pe folosirea Galileo în domeniu domenii importante precum securitate, cultură. Angajamentul Parlamentului uh, față de Galileo e unul clar, a beneficiat de un sprijin permanent. Acest studiu am anunțit, uh, identifică o serie de provocări pe care le-am uh, putut vedea de altfel recent. După cum spuneau colegii, adevărat că în luna iulie s-a prăbușit sistemul, s-au făcut evaluări, uh, așteptăm prezentarea concluziilor. Ne îngrijorează însă uh, carențele identificate în ce privește informarea pe care o furnizează Galileo și efectele, repercusiunile pe care le poate avea asupra dezvoltării unor aplicații fundamentale. Ne dorim cu toții ca Galileo să fie o inițiativă de referință, dar pentru ca Galileo să fie o referință între sistemele existente, acesta trebuie să se dezvolte mai mult și să devină operativ pe deplin, operațional pe sfârșitul acestui an. concluziile raportului nu sunt favorabile. Am făcut multe investiții și așteptam un bun randament al acestora. Iar, uh, din câte vedem, sistemul nu va reuși să se ridice la înălțimea așteptărilor. Am două întrebări punctuale. În primul rând, după cum s-a spus mai devreme, ar putea apărea probleme de cibersecuritate. V-ați gândit aici la o posibilă colaborare cu ENISA, Agenția noastră europeană pentru securitate cibernetică. Și în continuare, având în vedere un incident recent uh, din uh, urmă cu câteva zile, de pildă, atacurile suferite de rafinăriile de petrol din Arabia Saudită. Aici am putea oare controla elemente, de pildă dronele, care sunt folosite pentru a ataca instalații și infrastructuri civile? Ar putea fi acestea controlate prin Galileo? Mulțumesc foarte mult. Mai există colegi care doresc să pună întrebări? Dacă nu, Da, am primit multe întrebări. Mia, um, <clears throat> uh, the, the first question was on Prima întrebare se referea la buget. În opinia mea, este esențial să continuăm eforturile realizate deja cu Galileo. Deoarece am investit într-adevăr foarte mulți bani, dar deja se poate vedea că există o piață în aval. se câștigă deja foarte mulți bani din aceste noi tehnologii. Experții pe care i-am uh, format în timpul întregului proces și în timpul uh, procedurii de dezvoltare a aplicației toate aceste lucruri ne arată că există un beneficiu real pentru pentru Europa și pentru cetățeni și pentru viitor. În ceea ce privește utilizarea acestor drepturi de proprietate intelectuală. După cum uh, am arătat, este un succes foarte mare al sistemului Galileo iar el are o legătură directă cu uh, eforturile de, dezvoltare din ultimii ani. Și acum am să vorbesc în limba germană. Die nächste Frage ging in Richtung Următoarea întrebare mergea pe direcția vizibilității Galileo. E, bineînțeles, o problemă din perspectiva faptului că oamenii au uh, sunt, s-au obișnuit uh, cu telefoanele care au funcții de geolocalizare și fac acest lucru prin GPS și nu pot face o diferență foarte clară pe telefoanele lor ca cetățeni de rând între GPS și avantajele pe care le poate oferi pe viitor Galileo. Deci aceste avantaje nu vor deveni vizibile direct pentru populația europeană. Iată de ce trebuie să se comunice foarte bine, foarte clar care sunt avantajele politice și de securitate pentru cetățenii europeni. De pildă, noi avem o infrastructură mult mai critică care se bazează pe folosirea sateliților de navigație în navigație prin satelit, îmi cer scuze, dacă ne gândim uh, la rețeaua de telefonie mobilă, la rețelele electrice, toate aceste tehnologii mobile se bazează pe semnale de navigație prin uh, satelit folosite de pildă și pentru cronometrare. Aterizarea avioale, avioanelor de pildă va fi um, operată pe viitor uh, prin uh, sistemele de navigație prin satelit. Galileo ar putea să fie aici de folos, trebuie să se facă eforturi suplimentare pentru a le comunica cetățenilor europeni că toate aceste tehnologii se bazează pe navigația prin uh, satelit și că aici Galileo oferă un avantaj pe termen lung, deoarece aceste sisteme nu pot fi sustrase cu ușurință cetățenilor. Deci aceștia vor avea practic sistemul în propriile mâini. Haideți să trecem la diferitele întrebări referitoare la pana care a durat mai multe zile, întreruperea activității Galileo pe mai multe zile din această vară, bineînțeles, în calitate de cercetător al Universității de la Braunschweig, nu am niciun acces uh, în ce privește procesele care se desfășoară în cadrul EASA. Bineînțeles, am uh, urmărit ce repercursiune a avut această întrerupă, întrerupere a activității pe mai multe zile asupra diferitelor domenii. Dacă mă gândesc de pildă la sectorul aviației, de care mă ocup eu, problema în sine nu a fost suspendarea activității, pentru că sistemele critice trebuie cumva să poată să lucreze cu prezumția întreruperii parțiale sau totale a activității. Și uh, mai grav a fost în timpul acestei uh, pane situația cu comunicarea. Nu a existat o avertizare la timp, nici din partea sistemului, în mod normal. Prin sistemul satelitar se transmit indicatori care reflectă starea de sănătate a sistemului. Acești indicatori nu au arătat, nu au reflectat starea sistemului, lucru care pune o problemă considerabilă pentru infrastructurile și aplicațiile critice pentru sistem, deoarece fiabilitatea lor este perturbată pe viitor. În continuare, canalele de comunicare deja instalate, care ar trebui folosite pentru comunicarea acestui tip de incidente către utilizatori. Aceste canale așadar au fost folosite mult prea târziu și nu uh, cum ar fi trebuit. În mod normal, ne-am aștepta ca atunci când se identifică o asemenea problemă de către sistem și înainte de a provoca o perturbare critică, prin aceste canale de comunicare să se transmită o avertizare pentru utilizatorii potențiali, de pildă sectorul aviației. E foarte comun în aviație, de pildă, ca înainte de un anumit zbor Același lucru s-ar putea întâmpla și în cazul unei călătorii, unei deplasări cu o mașină. Să se verifice starea sistemelor și să se permită folosirea aparatelor doar atunci când se constată că sistemul este operațional. Canalele respective trebuie să, folosesc, să funcționeze mai bine și trebuie să ne uh, furnizeze informații amănunțite referitor la starea de sănătate a sistemului și referitor la durata perturbării. Iată, după părerea noastră, care e de fapt problema în sine cu acest incident. Sunt, în rest, incidentul în sine e unul care se poate produce, O altă întrebare, sau mai degrabă mai multe întrebări ulterioare, vizau care sunt avantajele pe care le oferă Galileo față de sistemul GPS sau dacă există avantaje. Noi credem că Galileo deja astăzi oferă avantaje considerabile. Dacă privim în trecut, sistemul GPS prezenta posibilități de a înrăutăți sistemul. S-a numit această disponibilitate selectivă, selective availability. Astăzi există alte posibilități de a manipula semnalul de către operatori în cadrul sistemului GPS, de pildă acele regiuni unde se desfășoară operațiuni militare. Sistemul a fost de pildă suspendat de armata americană la ordinul președintelui Clinton în urmă, care acte directă la dezvoltarea Galileo. Cu alte cuvinte, dacă Galileo nu ar fi fost uh, dezvoltat, această de denaturare și deteriorare a semnalului ar exista astăzi faptul că semnalul GPS nu mai este denaturat, poate fi privit ca o reacție directă la crearea Galileo. Dincolo de toate acestea, Galileo oferă deja astăzi o serie de funcții pe care alte sisteme de navigație prin satelit nu le pot oferi. La sistemul GPS de pildă și la sistemul GLONASS avem doar o frecvență pentru sectorul aviației, de pildă L1, doar una singură care poate fi folosită. Galileo în aviație ne oferă o bandă largă de recepție, mai multe semnale pe frecvența L1 și pe L5. Aceste semnale diferite pot fi folosite pentru a corecta diferite greșeli incluse în semnale. Ne permite așadar o constelație care permite emiterea tuturor acestor tipuri de semnale. Deoarece Galileo a implementat încă de la bun început toate aceste trăsături și, din nou, ca reacție la aceste trăsături pe care le, aceste funcții pe care le oferă Galileo, s-a comunicat deja ca și uh, în viitorul model GPS să se includă funcții asemănătoare pentru utilizatorii obișnuiți. Galileo permite folosirea mai multor sisteme. În sistemul GPS, noile frecvențe vor fi introduse treptat, practic cu fiecare satelit nou care este trimis în spațiu. Lucru care va dura cam 10 uh, ani până ce sateliții vor putea emite pe frecvența L5. Iată deja Galileo beneficiază de un avantaj considerabil uh, în fața sistemului GPS. Deja poate oferi utilizatorilor această funcție, putem uh, folosi acest lucru pentru a ne promova sistemul așadar, ci pentru a face ca acest sistem să fie mult mai atrăgător pentru utilizatori, mult mai popular pe piață, pentru că este mult mai competitiv în fața celorlaltor sisteme de navigație prin satelit. O altă întrebare um, se referă la sistemele de rezervă. Galileo are câteva deficiențe care sunt proprii tuturor sistemelor de navigație prin uh, satelit. E susceptibil la perturbări terestre, la perturbări uh, provocate de furtuni solare, de pildă, care pot afecta întreg sistemul. Iată de ce una din opțiunile noastre de politică a fost că este foarte important, după părerea noastră, ca pe lângă dezvoltarea ulterioară a Galileo, pe viitor, să se cerceteze și alte tehnologii de navigație prin satelit care ar putea oferi posibilități independente de geolocalizare și folosirea lor să poate să poată fi operată și în cazul unei întreruperi a Galileo rețelele noastre electrice, de pildă, ar putea fi sincronizate parțial pe această cale. Dacă um, ar intra în pană toate aceste rețele electrice, ar fi un caz grav care trebuie evitat. Același lucru um, se aplică și sectorului aviației. Dacă acolo, de pildă, nu avea sisteme adiționale de navigație. Iată de ce, după părerea noastră, Galileo este deja o reușită a Uniunii Europene. Am arătat că avem, că putem construi un sistem performant și reacția de altfel operatorilor uh, celorlaltor sisteme de navigație prin satelit ne arată că suntem pe drumul cel bun. O altă întrebare viza securitatea cibernetică și folosirea Galileo în cazul atacurilor teroriste. În ceea ce privește securitatea cibernetică, trebuie să facem deosebire între două lucruri. În primul rând, folosirea Galileo și abuzul în uh, scopuri nedorite, de pildă operarea dronelor în uh, instalații industriale. Bineînțeles, un sistem public, un sistem deschis, ca și Galileu, poate fi folosit de diferiți participanți. Sisteme pentru preîntâmpinarea acestor abuzuri trebuie să fie însă introduse altundeva, pentru că, în caz contrar, nu am permite, am, am limita accesul cetățenilor europeni la aceste sisteme. Indiferent de aceste situații, precum uh, cele care s-au produs în Arabia Saudită, ar putea fi, s-ar putea produce și cu Galileo. Pe de cealaltă parte, un atac asupra sistemului în sine, am spus deja că avem multe infrastructuri critice, care depind de această tehnologie. Există diferite posibilități de ingerință în acest sistem, de la simpla perturbare a semnalelor, de pildă, unde trebuie să, să găsim uh, strategii alternative, până la falsificarea semnalelor. În ce privește falsificarea acestora, Galileo oferă ca prim și singur sistem până acum posibilitatea criptării mesajelor și autentificării acestora, care ar trebui să fie activată pe viitor. E vorba de o caracteristică unică care poate fi folosită pentru a promova pe viitor Galileo. Aici este important să se comunice din timp informații pentru utilizatorii potențiali. E vorba aici de o serie întreagă de aplicații care pot trage folos de pe urma acestei caracteristici, de pildă um, eticheta temporală folosită pentru anumite domenii în lumea financiară, de pildă, care deja e obligatorie pentru Uniunea Europeană, dar nu este aplicată în mod uniform. Vă mulțumesc! Well, thank you very much, uh, Dr. Mulțumesc foarte mult pentru această explicație și pentru această prezentare. Cred că este o temă care merită să fie analizată mai în detaliu pe, pe viitor. În ciuda dificultăților tehnice, este o temă foarte importantă pentru noi. Stimați colegi, vă mulțumesc foarte mult. Cu acestea am încheiat ordinea de zi de dimineață. Ne revedem după masa la un alt eveniment foarte interesant când vom uh, auzi mai multe despre uh, spațiu. Poftă bună, la revedere!